verbal este adoptat. Ajungem la comunicări. Autoritățile competente ale Republicii Federale Germane mi-au comunicat alegerea doamnei Gabriele Stauner începând cu data de 30 octombrie 2013. De asemenea, mi-au comunicat și alegerea doamnei Hiltrud Breyer um, odată cu, din data 31, de 31 octombrie 2013 doamna Staunor o înlocuiește pe doamna Weisgerber, doamna Breyer, pe doamna Brantner. Conform articolului 7, aliniatul 1, referitor la legile generale ale membrilor Parlamentului European și articolului 1, alineatul 1 și 4 al regulamentului de procedură al Parlamentului European, luăm act de a doamnei Stauner începând cu data de 30 octombrie și a doamnei Breyer începând cu data de 31 octombrie. Salutăm aceste două colegi alături de noi și vă aduc aminte că, conform alineatului 3, articol, articolului 3, alineatul 2 al regulamentului, aceste două nouă colegi au competențele complete ale unui europarlamentar, cu condiția ca dumnealor să fi declarat în scris că nu îndeplinesc, că nu ocupă altă funcție care este incompatibilă cu calitatea de membru al Parlamentului European. Autoritățile competente din Polonia mi-au transmis uh, cererea de ridicare a imunității parlamentare a domnului Tadeusz Szymanski. Conform articolului 6 alineatul 2 a regulamentului, am transmis această cerere Comisiei pentru Afaceri uh, Juridice. Din partea PP-ului și verzilor am primit o cerere referitoare la modificarea unor uh, membri.